Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da Subcomissão de Segurança e Defesa. Vă, vă rog, stimați colegi, eh, de, declară deschisă ședința Subcomisiei pentru Apărare. Îmi revine onoarea de a prezida prima reuniune acestei comisii în calitate de prim vicepreședinte a acestei comisii în mandatul precedent, De fapt, misiunea care îmi revine este de a prezida uh, reuniunea, în urma căreia va fi ales un nou președinte. Deci aș dori să întreb grupurile politice care sunt uh, candidaturile pe care le prezintă pentru postul de președinte al acestei subcomisii. Michael Galler. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Din partea grupului PPE, aș dori să propun candidatura colegului Alain Donjon, în calitate de vicepreședinte. Președinta, aș dori să știu dacă celelalte grupuri politice au alte propuneri. Dacă nu, cred că putem porni de la prezumția că colegul nostru Arnaud Danjon poate fi ales prin aclamare. Deci, domnule Donjon, vă invit la prezidiu. mesdames, messieurs, chers collègues. Domnilor și domnilor, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru încredere. Mă simt extrem de onorat să ocup această poziție. Vreau să aduc un omagiu domnului Von Vogau, pe care îl cunoașteți cu toții și care a făcut o muncă remarcabilă această subcomisie și aș vrea să-i mulțumim încă o dată astăzi. Mulțumesc. Nous allons aujourd'hui procéder à l'élection des vice Vom trece acum la alegerea vicepreședinților. Pour la première vice-présidence. Pentru prima poziție de vicepreședinte, o să rog uh, grupurile politice să prezinte candidatura. Merci, Monsieur le Président. Euh, je... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur dumneavoastră în exprimarea mulțumirii domnului Von Vogau, care a făcut o treabă minunată în calitate de fost președinte al acestei subcomisii. Aș dori în numele grupului meu S și D să propun pe domnul Justas Paleachis. Scuze, pe domnul Kiriakos Mavronicolas în calitate de prim uh, vicepreședinte la această subcomisie. Merci. Y a-t-il d'autres Mulțumesc. Mai există și alte candidaturi pentru această primă vicepreședinție? Dacă nu, putem uh, aproba prin aclamare. Nu mai e nevoie de buletine secrete. Bun, deci considerăm că domnul Mavro Nicolas a fost ales ca prim uh, vicepreședinte. Pour la deuxième vice-présidence. Pentru a doua vicepreședinție, o să dau uh, cuvântul grupurilor politice să prezinte candidatura. Da? Mă numesc Hans von Bale. Pentru ALDE aș vrea să nomineze pe doamna Norica Nicolai pentru a doua poziție de vicepreședinte. E în străinătate într-o misiune, deci nu putea să fie prezent astăzi aici. Doamna Nicolai m-a prevenit în legătură cu absența în cursul zilei de astăzi. Mai există alte candidaturi? Dorește cineva să se voteze cu buletine secrete? Dacă nu, o să alegem prin aclamare și pe doamna Nicolai. Pour la troisième vice Pentru a treia vicepreședinție, doamna Gomez. Domnule președinte, este momentul să-l propun pe colegiul Justia Spalenski în numele grupului S și D. Mulțumesc. Nu există alte candidaturi. Considerăm așadar că domnul Palețchi s-a fost ales ca al treilea vicepreședinte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 o să-l propun, nu știu dacă e în sală, pe colegul nostru, domnul Lizek, Există și alte candidaturi? Bun. Considerăm așadar prin aclamare că și candidatura domnului Lizek fiind aprobată pentru a patra vicepreședinție. Après la constitution du bureau... După constituirea biroului, o să discutăm puțin despre calendar uh, pentru al doilea semestru 2009, care cred că va fost distribuit. Următoarea reuniune se va ține mâine dimineață, la ora 9. Vom avea apoi o reuniune pe 3 septembrie, după vacanță, o să vă semnalez de acum anularea reuniunii prevăzute pe 9 noiembrie. Suntem uh, ocupați cu o reuniune în Suedia, în ce mă privește pe mine, deci nu putem să ne întâlnim pe 9 noiembrie. Și mi se pare preferabil să o anulăm încă de pe acum. Si personne n'a de point à évoquer dans dacă nu mai există nimic de spus acum, ne vedem mâine dimineață.